So, uh, the only thing we are voting on... Prin urmare, votăm doar amendamentul oral numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, electronic, uh, votul final. we, are, we have two people missing in the vote. Două persoane încă n-au votat. Okay. So Okay, it's, it's clearly adopted. Se adoptă 19 voturi uh, pentru niciunul împotrivă, două abțineri. Tot uh, vot electronic pentru uh, proiectul de rezoluție legislativă. Votul s-a deschis. Se adoptă cu aceeași majoritate. Trecem acum la punctul 20, adoptarea unui proiect de aviz cu privire la acordul între SUA și UE privind protecția informațiilor cu caracter personal. Sorry? we, we cannot vote by showing... Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Îl felicităm pe domnul Giampatski. 21 acum, opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente. Raportor este domnul Duron. Okay, so compromise number... Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 48 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Uh, adopt. Se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. adoptă. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, verificăm.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 Compromisul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru împotrivă. Aș zice că a fost respins, dar trebuie să verificăm. se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm. Douăzeci șapte. Votul s-a închis. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă abțineri, respins, 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum avizul, astfel amendat, vot electronic. Se adoptă. Îl felicităm pe raportor. Now, uh, draft opinion on Trecem acum la proiectul de aviz cu privire la accesul la informații privind combaterea stolării banilor, vot electronic. Votul s-a deschis. să adoptăm. Îl felicităm pe domnul Crisogonos. Amen. Punctul 23 a fost amânat. So that's all for the vote. Prin urmare am încheiat votul. Dați-mi voie să fac anunțurile legate de reuniunea coordonatorilor. S-au numit următorii raportori. Raportul din proprie inițiativă privind whistleblowers. Domnul Cavada și doamna Rosier vor fi coroaportori. În ceea ce privește restituirea operelor de artă, eu uh, sunt responsabil avizul cu privire la uh, articolul 260 și eu mă ocup de acest aviz. După aceea, domnul uh, Le Breton pentru imunitatea domnului Le Pinto, dom doamna Ferrara pentru uh, o altă imunitate. S-a stabilit calendarul pentru ședințele noastre pentru 2017. Domnul Siefca a fost uh, ales ca reprezentant al nostru în rețeaua pentru petiții. Un uh, coleg de la socialiști va fi uh, înlocuitor. După aceea am decis să adoptăm o întrebare cu solicitare de uh, răspuns oral cu privire la statutul civil. La punctul 5, coordonatorii au cerut uh, secretariatului să pregătească o serie de documente cu privire la chestiunile legate de Brexit. La 6, coordonatorii au fost de acord să-l invită pe domnul Batistelli de la uh, Uh, Oficiul European pentru Brevete și pe comisarul Katainen, pentru a, ne, a vorbi despre pachetul privind breve, brevetele. Asta în ianuarie 2017. Domnul Lene, domnul Baltasare și domnul Rapcai vor fi de asemenea prezenți. La șapte, coordonatorii au decis să organizeze un eveniment alături de Comisia AFCO pe data, sau cu ocazia uh, celei de-a 60-a aniversări a tratatului de la Roma, asta la începutul lui 2017. În, la 8 am uh, luat notă de uh, moțiunea de rezoluție B8 uh, din 2016, 1821 și am decis la, și la punctul 9 să-l invităm pe domnul Postulski la comisia noastră la începutul anului 2017 pentru a avea un schimb de opinii. Cam astea ar fi deciziile luate la ședința coordonatorilor. Iar acum putem trece la punctul 24 de pe ordinea de zi. Avem aici un schimb de opinii pe tema modificării Directivei 37 din 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Îi dăm cuvântul raportorului domnul Crisogonos. Thank you, Chairman. Cancer... Mulțumesc, domnule președinte. Cancerul este principala cauză a deceselor legate de locul de muncă în Uniunea Europeană. Pentru lucrători și familiile lor, cancerul reprezintă nu doar o pierdere substanțială a calității vieții, ci și costuri directe și indirecte uh, pentru uh, sănătate și pentru pierderea veniturilor. Se reduce prin aceasta productivitatea și crește povara asupra finanțelor publice Nu în cele din urmă, cancerul ocupațional implică și costuri de înlocuire a personalului, costuri de productivitate și nevoia de a plăti salarii mai mari pentru a compensa riscurile ocupaționale mai mari. Propunerea unei directive a Parlamentului European și a Consiliului care să modifice directiva 2004-37 în ceea ce privește protecția lucrătorilor de riscurile legate de expunerea la carcinogeni și sau mutageni la locul de muncă, vrea să îmbunătățească protecția sănătății lucrătorilor, reducând această expunere la agenți chimici carcinogeni, să crească eficiența legislației europene în acest sens și să ofere mai multă claritate și un teren de operare egal pentru agenții economici. Această propunere dorește ca în sfera de aplicare a directivei 2004-37 să se introducă uh, diverse, diversi agenți, cum ar fi uh, praf de silica, hidrozină, uh, fibre chimice și așa mai departe. Toate astea sunt recunoscute ca agenți carcinogeni în țări în afara UE, sau de organizații internaționale, cum ar fi Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului, dar nu sunt încă clasificate în sistemul UE actual. Propunerea dorește să stabilească o expunere, o, niște limite de valoare pentru expunere la carcinogen la locul de muncă pe baza celor mai recente probe, armonizând astfel Uh, valorile limită naționale existente. Asta se estimează că va salva aproximativ 100.000 de vieți până în 2069. I strongly support this. Ca urmare, susțin această propunere cu amendamentele care subliniază nevoia unei abordări uh, precaute, ceea ce este foarte important mai ales atunci când vorbim despre impactul uh, uh, utilizării de amestecuri de asemenea substanțe asupra sănătății lucrătorilor sau atunci când datele științifice nu sunt suficiente. Se solicită o para, înființarea unei paradigme de prevenție a cancerului care să țină cont de diversi factori care interacționează și care duc la dezvoltarea cancerului. De aceea trebuie să se ia măsuri continue la nivel UE pentru a introduce mai bune standarde de sănătate pentru indivizi, pentru a rezolva situațiile legate de expunerea lucrătorilor și pentru a păstra drepturile fundamentale la viață, sănătate și muncă. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mr. Marinho Pinto. Mulțumesc, domnul Marinho Pinto. Bom, uh, para dizer também apoio a proposta do Voiam doar să spun că și eu susțin uh, propunerea raportorului și susțin și propunerea comisiei. Vreau să subliniez uh, doar o idee suplimentară. De mulți ani, de multe decenii chiar, se spunea că uh, cancerul este provocat doar de cauze genetice. În sfârșit, din fericire, oamenii de știință au reușit să demonstreze că apariția cancerului poate fi legată și de expunerea la anumite substanțe, la locul de muncă, și acum este foarte clar că cele mai agresive forme de cancer sunt, de fapt, rezultatul unei lipse uh, a condițiilor de muncă adecvate. Deci astea sunt numite uh, boli ocupaționale. Deci trebuie să facem uh, schimbările legislative necesare pentru a ne asigura că există compensare și despăgubiri pentru victimele acestor boli uh, ocupaționale. Și uneori șefii, angajatorii trebuie să fie mai inteligenți. Dar există și o lipsă clară de investiții în uh, condiții de lucru decente din punct de vedere al sănătății care să permită lucrătorilor să evite bolile. Cancerul este firește una din principalele boli care ne preocupă. Evident, este un lucru pe care trebuie să-l promovăm uh, în uh, cadrul acestei comisii și în plenară după aceea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu mai am și alte solicitări de intervenție la acest punct. În ceea ce privește calendarul, domnul Crisogonos Domnule Cristogonos este așa cum am uh, indicat. Da? Bun, nu, deci nu s-a schimbat nimic. Mulțumesc foarte mult. Uh, while, while we have your, uh, your presence here... Dacă toți sunteți aici, domnule Crisogonos, am putea să discutăm și punctul pe care l-am sărit ieri seara. Punctul 31. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de aplicarea directivei 2008-52 în ceea ce privește anumite aspecte de medierii în privința problemelor comerciale. Această directivă care se referă la mediere se aplică în disputele transfrontaliere problemelor civile și comerciale, inclusiv în domeniul dreptului familiei. Această directivă vrea să faciliteze accesul la mecanisme alternative de rezolvare a disputelor prin încurajarea folosirii medierii și prin stabilirea unei legături clare între mediere și procedurile judiciare. Trebuie să țină cont de faptul că medierea poate oferi uh, o rezolvare a disputelor mai ieftină în ceea ce privește problemele civile și comerciale prin procese care sunt uh, pe, uh, făcute pentru părțile respective implicate în conflict. Medierea este deci un instrument util care oferă uh, acces la justiție și ușurează povara sistemelor judiciare care sunt supraaglomerate. Studiul făcut de Comisie și de DG pentru Justiție și Consumatori arată că implementarea acestei directive a avut un impact semnificativ asupra legislației multor state membre. Dincolo de anumite cerințe cheie pentru utilizarea medierii în disputele transfrontaliere, trebuie să subliniem și faptul că directiva se aplică mai ales în context domestic, în context intern, la nivelul uh, statelor membre, pentru că multe state membre au aplicat această directivă la cazurile interne. Ca rezultat, directiva a oferit uh, valoarea adăugată UE prin creșterea conștientizării printre legiuitorii naționali în ceea ce privește avantajele medierii. Pe de altă parte, Dificultățile legate de funcționarea în practică a acestor sisteme naționale de mediere sunt legate de Uh, tradiția care există în multe state membre. Mai mult, măsurile care au fost folosite pentru promovarea medierii și pentru a forma oamenii în uh, acest domeniu nu se extind la fel de rapid pe cât speram. utilizarea medierii are într-adevăr rezultate de succes, dar medierea nu este folosită într-un mod uh, sistematic de litiganți sau de avocați. Deși se pare că în momentul de față nu există nevoia revizuirii directivei, aplicarea sa trebuie să se facă mai bine prin anumite măsuri. Având în vedere tiparul uh, uh, utilizării uh, de succes, dar în mod limitat a medierii, ar trebui să avem campanii de conștientizare pentru public care să arate valoarea medierii. Medierea nu este inerentă în uh, rezolvarea disputelor și atunci trebuie să fie încurajată și mai mult decât orice este important să demonstrăm avantajele utilizării medierii și implementării directivei din 2008. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor va fi pe 8 februarie 2017. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult! Vă atrag atenția că pe marginea acestui subiect vom avea și un atelier de lucru pe 29 noiembrie de la ora 16.30 la 18.30. Mulțumesc foarte mult! Nu văd să dorească cineva să intervină, deci putem continua cu punctul 26. În discutarea unui proiect de aviz în ceea ce privește acordul între Uniunea Europeană și Canada privind aplicarea legilor uh, concurenței. Raportorul este domnul Le Breton, care are și cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comerțul între Uniunea Europeană și Canada este bine stabilit și în acest context care există din 1989, avem un acord între, lege, între cele două părți bazat pe cooperarea între cele două autorități ale concurenței, acord care și-a demonstrat eficiența, pentru că există deja de 27 de ani. Uh, era cazul, deci, să fie actualizat și acesta este obiectul uh, textului pe care îl discutăm astăzi. Precizez că nu are nicio legătură cu CETA. E vorba de cu totul altceva. Obiectivul acestei îmbunătățiri este facilitarea schimbului de notificări și de, de, deci, ale deciziilor între autoritățile concurențiale pentru ca fiecare să fie mai bine la curent cu deciziile celuilalt. Bineînțeles, confidențialitatea informațiilor este garantată de câte ori este necesar. Mai mult, există reuniuni, vor fi organizate reuniuni regulate între cele două părți. Concluzia mea este că această actualizare este dezirabilă și este vorba de un acord pur tehnic care trebuia îmbunătățit. Deci avizul este favorabil. Thank you very much. I don't see any request for the... Mulțumesc foarte mult. Nu văd să dorească cineva să intervină, așa încât o să spun că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 11 noiembrie la prânz. Amendamentele sunt admisibile doar dacă afectează recomandările raportorului. Votul nu poate avea loc până nu avem o solicitare formală de consimțământ din partea Consiliului și dosarul este deocamdată amânat. Uh let me uh, just welcome at this moment. În acest moment, dați-mi voie să urez bun venit delegației uh, Asociației Baroului din Halkidaka, care a fost vizitată de comisia noastră în septembrie. Bun venit, deci! Uh, now we continue by item. Continuăm acum cu punctul 8 un schimb de păreri în ceea ce privește descărcarea de buget pe 2015 referitoare la Curtea Europeană de Justiție și dau încă o dată cuvântul domnului Lebreton. Oui, là encore, j'ai mis un avis. Și aici am venit cu un aviz favorabil, pentru că există nenumărate elemente Legată de Curtea de Justiție. În primul rând, Curtea de Conturi nu a avut rămași deosebite în ceea ce privește funcționarea Curții de Justiție. În al doilea rând, al doilea element, statisticile sunt destul de bune, pentru că durata unei proceduri a Curții de Justiție este 15 luni, 17 luni și jumătate pentru, pentru recurs direct, deci sunt uh, termene care rămân uh, rezonabile. În ceea ce privește instanțele, uh, instanțele publice avem 12 luni. Al treilea element favorabil este numărul de spețe judecate anual este în creștere în 2015 față de 2014, o creștere de mai bine de 4% a numărului de spețe tratate, ceea ce e foarte bine. Al patrulea element favorabil este că aplicarea ECURIA, adică posibilitatea de sesizare electronică, a înregistrat și ea uh, succese semnificative și a uh, crescut în 2015 față de 2014. Și al cincelea și ultimul element favorabil este că echilibrul între uh, bărbați și femei pentru posturile de responsabilitate a fost îmbunătățit. Deci, până la urmă, nu este decât elemente pozitive, ceea ce mă face să dau un aviz favorabil al descărcării de gestiune. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnul Zwiefka. Dziękuję, panie przewodniczący, dziękuję panu Le... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Le Breton pentru această prezentare foarte concisă regret faptul că nu sunt colegii prezenți în timpul acestei reuniuni, mai ales acele persoane care sunt împotriva reformării Curții Europene de Justiție. Datele prezentate de raportor arată cât de necesară a fost această reformă și că a mers în direcția cea bună. Sunt mai multe spețe tratate de Curtea Europeană de Justiție, numărul de judecători, deci ar trebui să crească. În continuare, uh, să ai 15 luni pentru fiecare speță, mie mi se pare o perioadă destul de lungă. Deși această perioadă a fost redusă de la peste 20 de luni per speță. Mă bucură foarte mult că, parțial datorită informațiilor pe care le avem din partea Curții de Conturi, putem uh, uh, vedea dacă reformele implementate merg sau nu în direcția cea bună. Pentru că, așa cum știți, totul va fi analizat peste câțiva ani. Deci chiar și acum cu o imagine doar parțială, știm că mergem în direcția cea bună. Văd că nu mai există alte solicitări de intervenție, deci putem închide acest punct și trecem la punctul 27, o examinare a actelor de dele delegate și a măsurilor de punere în aplicare referitoare la regulamentul um, de implementare care stabilește formularele uh, la care se face trimitere în regulamentul 655 pe 2014. Din păcate, raportorul, domnul Ferrara, nu este aici, dar nu are obiecții. Deci, dacă deputații din sală nu au obiecții, putem închide discuția pe marginea acestui dosar. Acesta a fost ultimul punct pentru ședința de dimineață, așa încât vă reamintesc că la prânz, după amiază, vom avea atelierul de lucru în ceea ce privește reformarea regulamentului Bruxelles 2A. Vă mulțumesc pentru prezență și ne revedem după amiază.